But maybe next time we don't use listen at all. No, well, or to incorporate Benson, Benson yeah, exactly. because it's uh, uh, efficiency of building. <clears throat> Dear uh, colleagues, ladies and gentlemen, <clears throat> welcome to Commission. Uh, dragi colegi, doamnelor și domnilor, bun venit domnule comisar Moedaș, vă mulțumim. Vă mulțumim, domnule comisar, că ați venit încă o dată în mijlocul nostru ne bucurăm că avem uh, din nou dialog structurat cu dumneavoastră pe subiecte foarte importante. E vorba de principalele concluzii ale evaluării um, la jumătatea perioadei a uh, programului Orizont 2020 și adaug uh, faptul că și programul de lucru al Comisiei uh, pentru 2017, spune președintele, este foarte important pentru noi, dar și programul de lucru prevăzut pentru 2018, alături de Orizont 2020, evaluarea acestui program. Doresc să subliniez faptul că Parlamentul European tocmai și-a adoptat rezoluția privind programul Orizont 2020 în legătură cu uh, raportul de punere în aplicare, care este o modalitate nouă um, de a um, monitoriza modul în care deciziile noastre Uh, legislative sunt uh, aplicate în, pe teren. Este o evaluare foarte completă, nu doar a pune în aplicare a programului Orizont 2020, dar este și o rezoluție orientată spre viitor. Um, se promovează idei clare și propuneri pentru anii care rămân în această perioadă și în uh, și pentru programul cadru nouă, deci după 2020. Sunt elemente foarte interesante pentru noi, domnule comisar. Și aș ruga acum să ne explicați uh, ce urmare are de gând să dea Comisiei solicitărilor noastre cu ocazia evaluării la jumătatea perioadei uh, și cum se vor îngridi acestea în programul de lucru pentru perioada 2018-2020 și în propunerea de program cadru nouă care va fi făcută în 2018. Poate un calendar general ar fi foarte interesant să ne dați ce propuneți până în 2019, deci pentru acești ultimi doi ani din mandatul nostru înainte de următoarele alegeri. Ca să știm la ce ne putem aștepta, dar și pentru programul cadru numărul 9. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult. Este întotdeauna o plăcere pentru mine să vin aici la Parlament. Sunteți comisia mea. Sper că nu vă supărați că vă, vă numesc astfel. Pentru mine este întotdeauna o plăcere să vin să discut cu dumneavoastră despre viitor și des, să vă țin la curent în legătură cu activitățile noastre. Voi începe prin a spune că în ultimele săptămâni, mai ales săptămâna trecută, am avut uh, un dialog foarte constructiv cu dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc pentru asta. M-am bucurat că am fost prezent la Strasburg când am discutat raportul Cabezon Ruiz și raportul Sakharova privind prima. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce ați făcut, um, pentru raportul privind programul Prima. Comisia a reușit, grație um, ajutorului dumneavoastră, contribuției dumneavoastră și am colaborat foarte bine și sunt foarte mândru de acești doi ani și jumătate de colaborare, mai ales în legătură cu programul Prima. De aceea vă rog să vă felicit pe toți, vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-ați dat de-a lungul um, întregii perioade și rezultatul este foarte bun. Sunt astăzi aici pentru a vă ține la curent în legătură cu trei subiecte majore. Principalul este evaluarea uh, Uh, interimară a programului Orizont 2020. Voi spune mai multe și despre programul nostru de lucru pentru 2018, 2019 și 2020 și despre viitorul program cadru pentru inovare pe care domnul președinte l-a numit Orizont 2020-2027. Vom vedea ce nume oficial va avea și, bineînțeles, primesc cu plăcere și propuneri din partea dumneavoastră în ceea ce privește numele noului program. Și acestea sunt cele două aspecte, evaluarea interimară, programul de lucru și următorul program cadru. Sunt trei aspecte care sunt strâns legate de raportul doamnei Cabeson Ruiz în legătură cu evaluarea până în aplicarea programului Orizont 2020, care a fost adoptat săptămâna trecută. Și după dezbaterea din plenară cu dumneavoastră, ne-am dat seama că avem uh, o perspectivă similară în legătură cu viitorul, cu oportunitățile, cu provocările cu care ne vom confrunta și contribuția dumneavoastră la pregătirea următorului program cadru pentru cercetare și inovare este foarte importantă. Voi începe informându-vă despre unde ne aflăm în procesul de evaluare interimară a programului Orizont 2020. Am primit aproape 3500 de răspunsuri la consultarea noastră din 69 de țări. A fost o surpriză foarte plăcută pentru mine și s-au depus peste 300 de documente de poziție. Când am primit cifrele, am crezut că e o greșeală, pentru că mi s-au părut chiar foarte multe, dar și pentru că au venit din toată Europa și din afara Europei. Cred că este extraordinar um, și arată faptul că programul este foarte bine cunoscut în toată Europa și în afara ei. Și cred că trebuie să ne bucurăm de asta. Aș avea cinci mesaje principale pe care aș dori să vi le transmit în legătură cu interpretarea mea, în legătură cu această consultare și evaluare. În primul rând, Orizont 2020 este considerat ca fiind un program performant, relevant pentru actorii vizați și își atinge obiectivele. Obiectivele programului Orizont 2020 sunt încă de relevanță astăzi uh, și sunt aliniate cu uh, prioritățile globale ale Uniunii, dar și cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Acesta este un element important și anume că uh, ne aliniem cu obiectivele de viitor și cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Acest lucru reiese clar din evaluarea noastră. În același timp, programul a arătat că putem fi flexibili. Cred că am demonstrat acest lucru cu ocazia crizei Ebola, cu ocazia crizei Zika, dar și cu alte ocazii. Am arătat că putem da dovadă de flexibilitate. Orizont 2020 în cadrul programului Orizont 2020 am primit peste 145.000 de propuneri um, de proiecte și pentru mine, în calitate de politician, acest lucru mi-arată uh, cât de complicat este aparatul care face față 145.000 de propuneri. Dacă am fi finanțat toate aceste propuneri, ar fi fost nevoie de 255 de miliarde de euro. Dacă într-o lume perfectă am fi a avut destui bani pentru a le finanța pe toate, dar din păcate nu am putut să finanțăm nici măcar toate propunerile foarte bine. Am finanțat doar uh, una din patru dintre propunerile cele mai bune. E păcat și trebuie să învățăm din asta. Uh, ce se întâmplă atunci când finanțezi doar una din patru, un sfert din propunerile foarte bune? se pune problema colaborării și deseori mă gândesc cum colaborăm. E aici vorba de colaborare și unii îmi spun că nu facem suficient, să nu am făcut la fel de multe lucruri ca și în trecut. Dar, ca și în cadrul programului 4-7, 75% din finanțare sunt instrumente care sprijină cooperarea în colaborare. Deci 75% din finanțare este finanțare pentru instrumente în colaborare. Restul sunt granturi pentru cercetători individuali și finanțează de, asem- de asemenea instrumentul uh, pentru IMM-uri, care este de asemenea foarte important și vă voi spune imediat de ce peste una, o cincime din publicații se bazează pe colaborare între universități și sectorul privat. Este un lucru foarte important astăzi, pentru că o schimbare majoră pe care am constatat-o în lumea academică este faptul că trebuie să colaboreze mai mult cu industria și noi trebuie să stimulăm această colaborare. Și vedem că multe dintre publicații, și am observat acest lucru cu ocazia deplasării mele în Irlanda, um, Irlanda a ales că proiectele între universități și sectorul privat, industrie, sunt mai des citate. Deci au un impact diferit. Deci trebuie să continuăm să investim în aceste colaborări între universități și sectorul privat. Un alt element marcant este faptul că actorii din domeniul cercetării și inovării sunt din 130 de țări. Cred că puține pro sunt puține programe în lume, um, în țări mari, în care sunt implicați oameni din atât de multe țări. Deci, deschiderea spre lume este cu adevărat o realitate în cadrul acestui program. Al treilea mesaj al evaluării uh, pe care am făcut-o în urma acestei evaluări, consultări publice arată că orizontul 2020 este eficient din punctul de vedere al modelului său de eficiență din punctul de vedere al costurilor. Oamenii își dau seama că Orizont 2020 este unul dintre programele cele mai simple și cele mai puțin birocratice din Europa când am făcut consultarea pentru procesul de simplificare care are loc, pentru al doilea val de simplificare, răspunsul a fost clar. Orizont 2020 este un program mai simplu decât multe dintre programele naționale. Și cred că acest lucru se datorează contribuției Parlamentului eh, la ultimele negocieri. Atunci ați hotărât că vom avea un singur set de reguli că vom avea doar două rate de finanțare. Costurile indirecte vor fi uh, finanțate în proporție de 25%. Sunt lucruri care sunt importante pentru succesul și pentru eficiența din punctul de vedere al costurilor atinsă. Cred că al patrulea mesaj este faptul că Orizont 2020 este încă doar o picătură într-un ocean. eu îl numesc ca fiind paradigma celor 8, de 2 ori 8%, care sunt două cifre diferite, dar de fapt sunt același număr. 8% din tot ceea ce se investește în inovație și știință în Europa e din orizont 2020, dar reprezentăm doar 8% din bugetul european. Deci, coincidența face că e același, aceeași cifră, dar înseamnă mult. Și M-am întâlnit de curând um, uh, cu uh, președintele Sistemului Național de Sănătate în Statele Unite și am întrebat care este bugetul lor anual. Mi-a spus că e 30 de miliarde de uh, euro sau de dolari pe an și am crezut că greșește. Nu mi-am închipuit că pot să fie atât de mult. Și acest lucru arată că în țări ca Statele Unite um, finanțarea de la nivel federal, deci ceea ce, care ar corespunde la nivelul Uniunii la noi. La noi e vorba de 8%, în țări ca Statele Unite e vorba de peste 50%. Deci reprezentăm un procent mic, dar finanțarea noastră de la nivel european este foarte limitată. Deci, cred că Va trebui să abordăm uh, programul pe viitor cu alți ochi și va trebui să luptăm pentru bugetul său. Știu că trece timpul. Bun. Al cincilea și ultimul mesaj pe care aș dori să vi transmit astăzi, după evaluarea interimară, este faptul că prin faptul că se concentrează pe impactul științific, economic și asupra societății, Orizont 2020 contribuie la crearea de locuri de muncă și de creștere economică și la realizarea priorităților Comisiei Europene. Am încheiat citatul. Săptămâna trecută am fost în plenară pentru a doua oră în ziua respectivă pentru a discuta rapoartele de la Iabova și la Sender privind eficiența din punct de vedere al costurilor și m-am pus foarte mândru că în acest raport se recunoaște faptul că programul cadru este eficient și bine gestionat. Publicațiile noastre științifice pentru prima dată sunt uh, conțin articole mai des citate decât cele din Statele Unite. Avem un index al articolelor citate um, care este de două ori mai mare decât uh, media mondială și acest lucru arată că nu avem activitate doar eficiență din punct de vedere al costurilor, ci avem o eficacitate clară. Um, și impactul în economie, chiar ieri am fost în Norvegia, la un festival de muzică și știință și un laureat al premiului Nobel a spus acolo că e un lucru dovedit că peste 60% din creșterea economică se bazează pe știință și inovație. Și noi am făcut o evaluare și am ne-am dat seama că pentru fiecare euro investit în programul nostru, PIB-ul va crește cu 6 uh, până la 8,5 euro până în 2030. Deci, uh, bineînțeles, uh, trebuie să continuăm să ne ameliorăm performanța și vă voi spune acum ce cred eu că trebuie să îmbunătățim. Primul domeniu în care trebuie să îmbunătățim lucrurile în urma consultării publice. E vorba de cererile foarte numeroase pe care le primim am avea nevoie de mai mult de 60 de miliarde doar pentru a finanța cele mai toate programele care se află în categoria celor mai bune programe. Deci finanțăm doar unul din patru, deci un sfert din programele foarte bune și doar pentru a le finanța toate programele foarte bune, toate proiectele foarte bune, am avea nevoie de 60 de miliarde. Deci doresc să vă felicit pentru faptul că ați cerut o finanțare mai mare, și anume de 120 de miliarde de euro. Deci dorim ca apelurile noastre să fie mai clare și să le gestionăm altfel, ca lumea să nu mai piardă timpul dacă nu vor ajunge în finală. Al doilea domeniu de ameliorat, în legătură cu care am lucrat foarte mult și dumneavoastră ne-ați ajutat foarte mult, E vorba uh, de uh, inovarea uh, care inovarea întreruptă sau um, întreruperea inovării și Consiliul European al Inovării am primit mult sprijin și ne-am bucurat de acest lucru, tocmai pentru a găsi modalități de a aborda lucrurile de jos în sus când vine vorba de inovare și trebuie să îmbunătățim acest aspect dacă nu vom avea o problemă cu inovarea. Ieri am fost la o firmă care mi-a spus că a încercat să facă apel la programele noastre, dar s-a confruntat pentru, cu un refuz pentru că s-a considerat că sunt prea inovanți și cred că n-ar trebui să existe astfel de exemple. E vorba de uh, producerea de electricitate din plante. Uh, este o companie olandeză care se numește Plant E, care se ocupa de plante și de energie, dar nu a primit finanțare de la noi, chiar dacă ideea este genială. Um, al treia posibilitatea de îmbunătățire este legată de îmbunătățirea societății civile. Ideea este că trebuie să avem mai multă inovație și proiecte științifice bazate pe misiune. Atunci când Kennedy a avut ideea să trimite un om pe lună, um, a reușit să obțină sprijinul întregii societăți în urma sloganului său și mi-aduc aminte totdeauna de povestea um, femei de serviciu care, um, de, la, de la NASA care a spus președintelui ajut și eu pentru ca să ajungă un om pe lună. Avem nevoie de o astfel de implicare a societății în um, obiectivele noastre, trebuie să atragem oamenii să se simtă mai implicați când vine vorba de știință. Programul de um, programele de lucru pentru 2018-2020 um, au fost uh, realizate împreună cu toți actorii interesați și alături de colegii mei am definit prioritățile. Prioritățile sunt cele pe care le cunoașteți, pentru că am discutat mult despre acestea și le vom defini mai clar în următoarele luni. Apoi, vom putea aloca bugetul pentru cei trei ani, astfel încât să putem rezolva problemele pe care mai le-am descris. În fine, pentru programul cadru numărul 9, așa cum am spus-o deja aici la Parlament, obiectivul nostru este excelența, deschiderea și impactul și cred că acestea sunt elementele pe care trebuie să ne concentrăm în programul cadru nou sau Orizont 2027 sau cum se va numi, puteți să ne faceți propuneri. Singura, singurul mod de a justifica valoarea adăugată a programului nostru este tocmai excelența. Trebuie să fie excelent, să fie deschis și să aibă impact. Indiferent cum uh, evaluăm impactul, fie că e vorba de impact social sau îmbunătățirea societății. Cred că trebuie să considerăm noul program cadru nouă ca fiind un program de știință și inovare pentru o societate mai bună. Asta așteaptă cetățenii din partea noastră și asta trebuie să facem. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule comisar! Am uh, toți coordonatorii v-au, uh, sunt de acord uh, um, aveți privilegiul uh, să vorbiți cât de mult doriți. Um, acum voi da cuvântul coordonatorilor sau pe reprezentanții grupurilor. În numele ppu ului are cuvântul mai întâi domnul Eller. Prezent Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, ne bucurăm că vă găsim aici. Uh, doresc să mă refer la programul sub 20 de miliarde de euro. Având în vedere vremurile prin care trecem, este de înțeles. Deci cred că titlul de lucru ar trebui să fie uh, programul sub 20 de miliarde. 120 de miliarde, îmi cer scuze. Ar fi foarte util pentru noi să vorbim și despre supra-solicitarea, despre numărul mare de înscrieri. Ce se va întâmpla în restul mandatului? Uh, rămânem în situația actuală sau dorim să concentrăm mai mult uh, aceste solicitări? Și ce soluții putem găsi pentru următorii doi ani? A doua întrebare se referă la contextul mai larg. S-a vorbit foarte mult despre sigilul excel- excelenței, care se referă la cadrul programului Horizon 2020. Deci, care este perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește discuțiile despre fondurile structurale și alte fonduri, de exemplu, noile instrumente financiare sau Creative Europe sau programul de vecinătate Uh, așadar un context mai larg. A treia întrebare. Accelerarea inovării. Rezultatele au fost pozitive. S-a spus că este una dintre cele trei priorități principale. A fost foarte bine primit programul de către reprezentanții industriei, mai ales din partea IMM-urilor. Care este viitorul lui? se va propune vreo dublare a bugetului în următorul program? Va fi un program complet? Care este perspectiva pentru FTI? Și ultima mea întrebare se referă la percepția asupra rezultatelor bune în rândul publicului. După părerea dumneavoastră, care sunt proiectele care vor fi percepute de public uh, în mod pozitiv, care pot să fie vândute mai ușor publicului. Pentru că este, foarte, este în interesul tuturor să ne referim la programe care să fie înțelese de uh, publicul larg. Și trebuie să uh, avem și acest aspect în vedere, din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere al cercetării. Mulțumesc din partea SND, doamna Cabezon Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru spusele lui de astăzi, mai ales atunci când a vorbit de FP9, mi s-a părut foarte interesant, și mi s-a părut că este foarte apropiat de poziția noastră din raportul pe care l-am votat săptămâna trecută. Două întrebări. Ce se va întâmpla cu FTI și dacă există obiective suplimentare pentru statele membre în materie de contribuție? Încă o întrebare precisă vreau să mă întreb dacă e adevărat că cei din Canada doresc să se asocieze pentru următorul program cadru la Orizont 2020. Și ce părere aveți despre această posibilitate de a deschide programul către alte țări? Și um, ce șanse au alte programe? Apoi, în ceea ce privește bugetul, ați spus că Orizont 2020 Uh, și programul cadru au nevoie de buget public european uh, pentru a merge mai departe. Totuși, pentru a avea succes, uh, totuși nu avem decât 8%. Nu se întrevede mărirea bugetului pentru următorul program cadru? Ne putem aștepta la 120 de miliarde? Și firește și contribuția statelor membre este crucială. Cum se poate face pentru a încuraja participarea statelor membre pentru a atinge acest procentaj? Ați pomenit rezultatele consultării publice cu privire la Orizont 2020. Uh, documentul de poziție a fost și el transmis și aș dori să vă amintesc că Parlamentul a scris și un uh, raport, a făcut și un raport pe care l-ați evocat și dumneavoastră. Um, s-au propus acolo metode de lucru și așa mai departe și am ajuns și la un consens extrem de necesar pentru următorul program cadru, care este foarte necesar, permițând să se uh, stabilească un climat de încredere. Apoi aș dori să știu care este părerea dumneavoastră pentru uh, în ceea ce privește următorul program cadru, pentru că puteți să știți că puteți să contați pe Parlamentul European. Mulțumesc. Din partea ALDE, doamna Vieric. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru explicații. Aș avea câte ceva de spus. FP9, noi sperăm să primim un text bun, accesibil din partea Comisiei, pe care să-l putem sprijini. În ceea ce privește bugetul, nu este doar o dorință, este o nevoie. Excelență, deschidere și impact. Vă susținem, să știți, suntem de acord. Și în ceea ce privește fondurile structurale, trebuie să găsim o cale să se facă legătura între fondurile structurale, inovare, cercetare și Orizont 2020. Uh, și FP9. Uh, în rest, uh, aștept cu nerăbdare să cooperez cu toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Dalunde, din partea verzilor. Domnul Dalunde. Mulțumim, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru prezență. Am două întrebări referitoare la schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. Se, se stipulează în program o țintă de 60% uh, din buget care să uh, fie legată de dezvoltarea durabilă. Dar în evaluarea de impact făcută de către comisie, uh, se vede faptul că am rămas în urmă cu acest obiectiv și având în vedere acordul de la Paris, nu ni se pare că această situație este acceptabilă. Prima mea întrebare este ce va face domnul comisar pentru a remedia această situație în ultimii ani ai acestui program pentru a ne asigura că ne atingem obiectivele. Apoi, Comisia dorește să fie mai ambițioasă cu FP9, mai ales că Ehm, a fost adoptat amendamentul propus de noi pentru a uh, stabili o prioritate din uh, uh, cercetarea în domeniul schimbărilor climatice și pentru a suplimenta fondurile. Mulțumesc, stimate coleg. Următorii vorbitori. Doamna Cudrițca. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumim că ați venit în comisia noastră. Aș dori, în primul rând, să vă întreb ceva. Colegul meu a vorbit despre rezoluția adoptată în 13 iunie. Aici sunt, domnule comisar. Această rezoluție a fost adoptată cu peste 520 de voturi pentru, deci a fost o majoritate covârșitoare. Și am semnalat câteva probleme pe care le-am identificat la Orizont 2020 și care sunt ideile dumneavoastră, aș vrea să întreb, cu privire la felul în care se pot rezolva aceste probleme. Este o chestiune care ne îngrijorează și așteptăm răspunsuri concrete. Am fost destul de generali, uh, nu am uh, atras atenția spre anumite sectoare și dumneavoastră ați vorbit destul de general, așa că vă rugăm să fiți mai precis. Europa este mai puțin inovatoare decât Australia, Canada, Japonia, Corea de Sud și Statele Unite. Acest lucru nu înseamnă că nu s-au înregistrat progrese. Sunt din ce în ce mai multe publicații, uh, există inovare uh, din ce în ce mai multă. Dar vreau să întreb ce măsuri suplimentare prevede Comisia pentru a rezolva această problemă a inovării, astfel încât să devenim o putere în acest sector. Trebuie să ne asigurăm că cele mai ambițioase proiecte sunt sprijinite din punct de vedere financiar. De aceea, mă întreb cum putem să construim Consiliul pentru Inovare, care va fi portofoliul lui, care va fi bugetul lui și când îl vom avea în cele din urmă. Pentru că se pare că această nouă instituție ar putea să sprijine acțiunile și măsurile Comisiei de acum. Deci, doresc să aflu care sunt informațiile, ideile dumneavoastră. Domnul Rubi, mulțumesc. Eu sunt uh, membru și al Comisiei pentru Bugete. Și uh, tocmai de aceea, în momentul de față, în momentul în care discutăm uh, viitorul CFM, deci uh, în momentul acesta se pune problema uh, cum anume ar trebui să procedăm pe viitor, ținând cont de Brexit, ținând cont de nevoia de a avea alături de noi în continuare, într-un fel sau altul, Regatul Unit. Trebuie să vedem cum putem să gestionăm bugetul pe care îl avem la dispoziție. Cred, <laughs> sincer să fiu, că ar trebui să cerem de la bun început uh, o dublare a bugetului pentru programele acestea esențiale, pentru că atunci am avea o marjă de negociere cu miniștrii. Acum trecând la părțile tehnice, dați-mi voie să vă întreb uh, cum stă treaba cu tehnologiile în domeniul lingvistic. Știți prea bine, în ultima perioadă inovările au fost intense. După aceea, am vorbit în dimineața aceasta despre cookies, despre algoritmi care sunt folosiți uh, pe internet. Um, am vorbit despre inteligența artificială de asemenea. Și în acest context, oare n-ar fi logic să venim cu un parteneriat public-privat sau un uh, program de promovare a acestor uh, tehnologii? Uh, un, trebuie neapărat să ne concentrăm pe aceste tehnologii de viitor pentru ca uh, Uniunea Europeană să fie un lider mondial. În al treilea rând, bateriile sunt întotdeauna importante. Am auzit că bateriile pe litiu și ion uh, încep să ardă până și în telefoanele mobile. Uh, Ah, ce se întâmplă cu uh, bateriile de mai mari dimensiuni de același tip? Ce se întâmplă dacă astfel de baterii încep să explodeze prin mașini, mașinile electrice? Nici nu aș vrea să-mi imaginez ce s-ar putea întâmpla. Deci, ce se întâmplă cu cercetarea în acest domeniu, care sunt programele pe care le vom uh, demara pentru a rezolva problemele legate de greutatea bateriilor, de volatilitatea lor, etc. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult. Domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem printr-o perioadă de criză și inovarea și cultura întotdeauna au de suferit. Lor le sunt tăiate bugetele primele. Pentru că dau rezultate, dar nu destul de repede. Și Întotdeauna este nevoie de rezultate rapide, să se întoarcă banii rapid când îi investești. Și e supărător pentru noi, pentru că nu ne lipsesc ideile, ci mijloacele. Să vedem ce se întâmplă în uh, Statele Unite, în Silicon Valley. Veți vedea că acolo sunt numeroase laboratoare de cercetare, baze de cercetare, universități și așa mai departe. Practic, ei au mijloacele de a merge până la capăt și doresc să revin la întrebarea mea. Inovare, da, dar de ce și pentru cine? Uh, și tocmai asta analizăm acum în ceea ce privește politica energie, energetică și dezvoltarea durabilă. Acestea sunt o axă prioritară a Europei. Este în interesul cetățenilor întregii planete. Am finanțat numeroase cercetări în domeniul energiilor regenerabile, mă gândesc la energia eoliană, la noile tehnologii și cred că um, uh, în zonele periferice se întâmplă cel mai mult aceste lucruri, dar uh, până acum totul s-a întâmplat cu finanțare europeană. Prototipurile există dar sunt lăsate în depozit să putrezească, pentru că nu există mijloace de dezvoltare. În momentul în care vorbim despre COP21, trebuie să fim foarte ambițioși. Dacă vom continua tot pe această cale, vom lăsa zonele periferice, le vom, le vom abandona. Vor fi obligate să își uh, folosească resursele poluante ca să producă energie Uh, și practic le vom abandona de două ori. Așadar, domnule comisar, cu eficacitatea noastră, cu ideile noastre bune, cum putem să deblocăm politicile europene în domeniu? Nu putem avea un comisar care spune că inovarea este importantă și apoi alt comisar care spune că nu avem mijloacele necesare. Este nevoie de coerență. Puteți să deblocați aceste lucruri Uh, cât se poate de repede, să finanțăm uh, cercetarea și dezvoltarea uh, pentru a face astfel încât și industria să se dezvolte și apoi prețurile să fie accesibile. Mulțumesc foarte mult. Doamna Nibler. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am trei întrebări subcinte. Întâi și, și mai întâi, vreau să ne spuneți ceva despre instrumentul privind IMM-urile, asta în contextul evaluării la jumătatea perioadei. Ați putea să ne spuneți mai mul- multe. După aceea, în al doilea rând, Există date cu privire la inovarea care uh, provine din uh, cercetarea bazelor? Asta în al doilea rând. În al treilea rând, în contextul uh, PC9, spuneați că inovarea ar trebui să servească societății. Uh, mă rog, există un titlu al acestui program cadru. Dați-mi voie să vă întreb cum anume vă pregătiți să transformați asta în realitate, în contextul acesta al pregătirii pe C9. Mulțumesc. Uh, Mr. Dan Nica. Domnul Nica. Comisar, și <clears throat> vă mulțumesc că ați venit uh, în fața Comisiei pentru acest dialog, cum ați făcut-o întotdeauna. Și um, uh, vă mulțumesc și pentru această prezentare care spune foarte multe lucruri pentru că, din păcate, foarte puțin uh, sunt cei care cunosc cu adevărat uh, care este dinamica fondurilor alocate pentru uh, Orizont 2020. Uh, și această evaluare uh, de etapă pe care ne-ați prezentat-o este foarte folositoare. Eu am câteva întrebări pe care le-am primit în ultima perioadă și care se referă la câteva subiecte pe care discutăm în Comisia ITRE. Sunt extrem, suntem extrem de îngrijorați de faptul că toate eforturile noastre de scădere a uh, emisiilor de bioxid de carbon sunt puternic, uh, să spunem, subminate de lipsa unor progrese în domeniul uh, transportului. Și din ce am înțeles eu, Principala cauză o constituie uh, faptul că industria europeană este departe de a avea acces la tehnologia necesară pentru bateriile care să alimenteze mașinile cu motor electric 100% pe distanțe care să depășească 300 de mile, echivalentul a 500 de kilometri uh, în Europa. Și aș vrea să vă întreb, aveți în vedere ca prin programele pe care le desfășurați să stimulați această cercetare, pentru că în această cursă ori câștigăm, ori suntem, uh, ori pierdem, dar pierdem mult. Uitați-vă puțin la China, care a luat un avans extraordinar și care acum, uh, pe lângă uh, mașinile electrice, autoturismele pe care le produce, au trecut și la autobuze, deci transportul în comun. În Europa încercările sunt extrem de timide, și, bineînțeles, profită și de <clears throat> oarecare complicitate a distribuitorilor de energie electrică care refuză să ofere uh, mijloace necesare pentru ca cei care eventual ar îndrăzni să, <clears throat> să-și iau mașină electrică să aibă să unde și unde să o încarce. A doua chestiune pe care vreau să vă întreb este în domeniul cercetării medicale. Cred că și aici, în această competiție pe care o avem cu Statele Unite, numărul europenilor care merg să trateze în Statele Unite ar trebui să fie din ce în ce mai mic și sunt nici caz să nu meargă acolo, fie pentru că în Europa nu au acces la o aparatură avansată de nivel care să le permită fie depistarea, fie tratamentul unor afecțiuni, iar în al doilea rând, fie că nu au acces la tratamentele necesare, avansate, cum sunt în Statele Unite, nicăieri în Uniunea Europeană. Și astăzi m-am întâlnit cu reprezentanții societății eh, eh, care se ocupă de cancer eh, gastric și așa mai departe și îmi spuneau că sumele care sunt alocate pentru cercetare, din păcate, sunt atât de mici, încât și accesul pe care ar trebui să-l aibă măcar clinicile specializate din Uniunea Europeană și programele de cercetare nu fac față acestei necesități și statisticile, din păcate, pentru că vorbim de lucruri aici care sunt extrem de grave, arată că nu suntem pe drumul cel bun. Eh, știu că este o chestiune puțin colaterală eh, mandatului dumneavoastră, dar în același timp, pentru partea de cercetare, dacă ar putea să ne spuneți câteva lucruri, chiar referindu-vă în general la ceea ce înseamnă cercetarea în domeniul medical, cred că ar fi un eh, răspuns extrem de așteptat de către foarte multă lume. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar. Thank you very much. Colic Turmes. Mulțumesc, domnul Turmes. Mulțumesc, Ierge. Bun venit, domnule comisar. Cred că ați început bine spunând că trebuie să se implice mai mulți oameni. Și v-am auzit și la conferință spunând, haideți să ajungem până la zero în 2050. Și cred că acesta este un slogan foarte clar. În orice domeniu, în domeniul electricității, încălzirii și așa mai departe. Asta cere tehnologie și cere uh, rețele, uh, conexiuni, uh, dimensiunea sociologică, accesul, relația cu orașele și așa mai departe. Ce aș dori să vă întreb? Am avut un program autonom numit Energy Intelligent Europe, pe care l-am pierdut. Uh, cum considerați că trebuie să se transforme această politică blândă uh, Uh, într-una mai vizibilă în domeniul energiei. Pentru că a fost întotdeauna o prioritate pentru noi, dar probabil am pierdut-o din vedere. Cred că ce a spus domnul Nica este asemănător cu concluziile mele. În China sunt 150.000 de autobuze electrice, în Europa abia 7.000. Nu mai suntem lideri mondiali și cifrele la mașini sunt și mai mici. 35-40% din valoarea adăugată în industria producătoare de auto se va pierde în Europa. Așa deci, ar trebui să existe, să existe producție de baterii și la noi, și în Europa. mai există companii producătoare, Umicore, de exemplu. Probabil avem nevoie de... Uh, uh, investițiile actuale la noi sunt de 5 miliarde. Cred că sunt undeva la 23 de miliarde în China. Și cred că ultima chestiune se leagă tot de inovare. Dumneavoastră ați fost în China, poate puteți să ne spuneți ce se întâmplă acolo uh, și cum stau lucrurile în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Mund. Mulțumesc. Multe dintre comentariile pe care aș fi vrut să le fac au fost deja menționate. Dar totuși, mai rămâne, mai rămân câte mai rămâne câte ceva de spus. Domnul Nica vorbea despre cercetarea medicală și despre faptul că a discutat cu organizații specializate în cercetarea medicală. Am uh, avut și eu parte de astfel de dialoguri și am înțeles că până la urmă cercetarea este așa în, în siloză uh, dacă cercetarea ar fi coordonată și ar fi colaborativă, atunci rezultatele ar fi mult mai bune. Și vă întreb cum anume putem sprijini această colaborare. Și astfel ajung la subiectul comunicării cu cetățenii. Eu cred că uh, am putea să comunicăm mai bine cu cetățenii, nu vorbind despre programele în sine sau despre cercetători, ci despre rezultatele acestor programe. Dacă devenim mai expliciți din punctul acesta de vedere, cred că am putea atrage mai degrabă alături de noi cetățenii europeni. După aceea, rata de succes 1 din 4 și consecințele uh, ratei 3 din 4. Trebuie să mai discutăm această problemă. Dar mă tem că genul acesta de rate va scădea interesul față de programele noastre. Subscrierea va fi mai uh, scăzută pe viitor. Va trebui să vedem cum anume putem proceda pentru ca o asemenea tendință să nu se, uh, să nu se concretizeze. Știința cetățenilor, din nou, ar putea să fie o cale de a atrage tot mai mulți cetățeni. Și, în final, să ne amintim că în raportul de, de, lui Soledad de săptămâna trecută s-a spus cât se poate declar că Uniunea Europeană trebuie să rămână aproape în domeniul acesta al cercetării și inovării de Rego Regatul Unit. Știți care sunt părerile mele cu privire la Brexit. Uh, n-are rost să le reiterez, dar uh, e clar că trebuie să rămânem aproape unii de ceilalți și asta ar însemna că uh, Regatul Unit va trebui să continue a contribui chiar și bugetar la acest program. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Royal! Domnule comisar, vă mulțumesc și eu. Fiecare dintre colegi am senzația că se axează pe o anumită temă de cercetare. Eu nu voi face la fel ca și colegii. Uh, voi uh, porni de la cele spuse de la dumneavoastră, de la cifrele pozitive pe care le-ați dat cu privire la orizont 2020. Păi dacă atât de bine merge totul, atunci vă întreb ce anume mai trebuie să se schimbe pe viitor. Oare are vreun sens să schimbăm uh, numele, să schimbăm cadrul, atâta timp cât cadrul deja existent funcționează? Singura misiune pe care o văd, o întrevăd eu pe viitor, este aceea de a obține mai mulți bani pentru programul acesta care funcționează. Dacă considerați că există ameliorări de adus acest, acestui program, atunci vă, vă ascult cu mare interes. Dar, sincer, să fiu eu, nu cred că trebuie să ne gândim din nou și din nou la noi programe, noi proiecte, la noi nume, ci pur și simplu să le continuăm pe cele încununate de succes. Mulțumim, doamna Toia. din Bună ziua, domnule comisar. Îmi cer scuze că nu v-am ascultat prezentarea, dar uh, am avut uh, o delegație din țara mea pe care a trebuit să o primesc. Vreau să spun următorul lucru. Aceste întâlniri sunt foarte importante, dar ar fi și mai uh, utile dacă am fi sigur că propunerile noastre um, vor fi cu adevărat auzite și uh, puse în aplicare. Dacă nu, fiecare zicem câte ceva, dar nu se știe ce se întâmplă cu ce spunem noi aici. Întâi, în legătură cu raportul colegei Cabezon, ce recomandări vor face parte a politicilor comisiei uh, Ehm, sau sunt doar recomandări generice și nu faceți nimic mai mult cu ele. Apoi, noi dorim să participăm la alegerea priorităților, nu doar noi, dar, pentru, dar cine hotărăște prioritățile pentru programul de lucru? Experți și așa mai departe, dar Parlamentul va avea un cuvânt de spus sau nu? Pentru că avem sănătate, energii alternative, tot felul de lucruri pe care, despre care s-a vorbit. Acestea trebuie să fie priorități majore, nu acolo într-o mie de alte lucruri. Și încă un lucru care poate deja a fost menționat. Eu aș dori să știu uh, unde suntem cu Consiliul European al Inovării. Ar fi frumos să participăm și noi. Știu că sunt atât de multe lucruri care de lucru și așa mai departe. Eu cred că Parlamentul, mai ales acum în doi ultimi ani, trebuie să poată să spună cetățenilor, iată ce am propus noi și au fost sau nu acceptate propunerile noastre, pentru că avem conversații interesante între noi, dar nu pentru asta suntem aici. Dorim să, doresc să știu dacă participăm la alegerea priorităților, dacă vom fi cu adevărat protagoniști. Acest lucru e valabil pentru toți comentariul, nu doar pentru dumneavoastră. Cred că a venit momentul să avem o relație clară cu Comisia. Mulțumesc! Thank you very much, madam. Vă mulțumim, stimată doamnă. Doamna Matias, numele GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, bun venit din nou în sânul comisiei noastre. Aș vrea să vorbesc despre finanțarea programului Orizont 2020. Mulți colegi au vorbit deja despre sectoare, dar eu nu vreau să mă refer la acest lucru, ci vreau să mă refer la domeniile științei care ar trebui să fie finanțate. Mă bucur că a crescut finanțarea pentru inovare, dar am spus asta de mai multe ori, că nu putem obține inovare sau nu putem avea parte de inovare atâta timp cât nu avem cercetare de bază sau fundamentală. Trebuie să, inven- să investim în știință pentru că altfel nu mai avem o bază de inovare. Eu înțeleg, avem tot mai multe fonduri pentru inovare, dar când ne gândim la cercetarea fundamentală, uh, mă rog, în anumite sectoare uh, merge bine cercetarea asta fundamentală, dar în domeniul științelor umaniste nu se întâmplă absolut nimic. Și asta e greșit. E fundamental greșit. De asemenea, știm că multe lucruri nu pot fi finanțate din uh, Orizont 2020. Trebuie să schimbăm situația. Acum, uh, iată, noi ne dorim mai mulți bani pentru cercetare, să, vin, uh, să vină cu noi propuneri, propuneri legate de cercetarea în domeniul apărării. Da, foarte bine, dar uh, fondurile alocate apărării n-ar trebui să vină de la cercetare, niciodată. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că nu mai solicită nimeni cuvântul. Pa da, o scurtă remarcă din partea domnului Eller. În ceea ce privește cele spuse de mine, contextul programării, etc., dați-mi voie să vă dau un exemplu. ETS va fi prevăzut cu un nou instrument pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Dar acesta este un alt instrument izolat. Noi ne doream un uh, proiect pilot uh, la nivel uh, european pentru crearea unei instalații siderurgice cu emisii zero în Europa. 500 de milioane sau ceva de genul acesta. Acum înțeleg că banii aceștia nu vor fi alocați genului acestuia de proiect pilot, ci vor fi alocați în unui alt program. Și asta se întâmplă în totdeauna dorim sau avem mari ambiții, dar, din păcate, nu reușim să obținem finanțarea așa dintr-un singur loc. Mulțumesc, domnul Kohlicek. Doriți să interveniți și dumneavoastră? Vreați să interveniți în doamnă, înaintea doamnei Matias? Vă mulțumesc. Nu vreau să mă duc direct în dreapta. Am patru comentarii. Priorități pe viitor. Nanotehnologiile, zic eu. Asta în primul rând. În al doilea rând, în dimineața aceasta am vorbit despre diverse teme. A, și, din punctul meu de vedere, unii dintre colegi nu înțeleg că există multe surse de uh, energie regenerabilă care sunt conectate la rețeaua electrică, dar multitudinea aceasta de surse de energie regenerabilă uh, nu face nimic altceva decât să destabilizeze până la urmă uh, securitatea rețelelor. Iată, încet, încet ne apropiem de modelul german, unde rețeaua e periclitată până la urmă. După aceea, o altă uh, prioritate ar trebui să fie uh, plasticul și degradarea, biodegradarea acestuia. Vă mulțumim, domnule Cohlicek. Uh, domnule comisar, iată o mulțime de întrebări pentru dumneavoastră, parcă crește numărul lor de la întâlnire la întâlnire. Oricum aveți cuvântul să răspundeți la ele. E perfect, vă mulțumesc tare mult, domnule președinte. Totdeauna mă bucur să, să fiu confruntat cu atâtea întrebări. A, și mai am și vreo 10 minute la dispoziție, nu? Pentru a le răspunde. Mai întâi de toate îi răspund domnului Eller. Salut! Numărul pe care, sau cifra pe care ați vehiculat-o, 120 de miliarde. Într-adevăr, suma este importantă, cu atât mai mult cu cât uh, viitorul nu sună bine. Uh, dar domnul Eller îmi punsese o întrebare legată de supra-subscriere. Într-adevăr, fără bani în plus, nu vom putea rezolva problema supra-subscrierii. De ce? Pentru că dacă n-ai bani, n-ai cum să rezolvi problema aceasta. da, poți totuși să-i ajuți pe oameni eh, să nu-și mai piardă timpul în proces, în cursul procesului. Dacă o persoană ajunge la prima, primul nivel de evaluare, eh, trece de acest prim nivel de evaluare, ajunge la al doilea nivel de eh, evaluare, dar ratează, ei, eh, e pierdere de vreme pentru toată lumea. Ce înseamnă asta? Înseamnă pentru noi că trebuie să ne asigurăm că cerințele sunt cât se poate declara, astfel încât oamenii să știe de la bun început dacă își pierd sau nu timpul. Deci, domnule Eller, nu putem rezolva problema finanțării, prin urmare și uh, suprasubscrierea va fi întotdeauna la ordinea zilei, dar putem îmbunătăți uh, catalogul de cerințe astfel încât problema evaluărilor la nivelul 1 respectiv 2 uh, să dispară. După aceea, acest fast track to, track to innovation, de fapt este o, un subiect uh, vehiculat mai des de către dumneavoastră. Avem o mulțime de programe uh, unele dintre acestea sunt încununate de succes, precum acest Fast Track to Innovation. Eu mi-aș dori ca tocmai programele acestea încununate de succes, precum uh, instrumentul pentru IMM-uri, acest fast track to innovation și altele asemănătoare să fie promovate și să stea la baza acelui uh, Consiliu European al Inovării. De ce? Pentru că aceste programe sunt de calitate. Și în momentul în care te întâlnești cu oamenii, și asta le spuneam colegilor de la comisie chiar astăzi, uh, afli că oamenii sunt pur și simplu bulversați de numărul mare de denumiri. Prin urmare, în cadrul uh, programului cadrul Nouă, am putea până la urmă să facem uh, o modificare tocmai în sensul acesta. Uh, Uh, haideți să reducem număr, numărul mare de nume și să venim cu un brand mai clar. Brandul european deja există, dar problema e că e, e foarte defalcat în momentul de față. Și în acest context, Fast Track to Innovation este un program de succes care trebuie să stea la baza uh, Consiliului European al Inovării. După aceea, percepția mm, pe care au oamenii față de toate acestea ce se petrec la nivel european este cumva bulversată și, și ambiguă și tocmai de aceea acest Consiliu i-ar putea ajuta. E, uh, sigla excelenței a fost o idee foarte bună, da, dar în programul cadru nou trebuie să, să lucrăm altfel cu fondurile structurale. Știu că lucrul acesta este dificil, bine, e un subiect dificil de discutat până și aici la Parlamentul European, dar trebuie să ne aliniem prioritățile. Uh, eu cred că cel mai important este ca uh, prioritățile orizontului 2020 să fie aliniate priorităților din fondurile structurale în domeniul cercetării și inovării. Asta e primul pas. Dacă am putea alături de co- uh, colegi să convenim asupra priorităților și, uh, și ideilor, am face un mare pas înainte și ar fi în beneficiul tuturor. Și acum voi trece la spaniolă. Am fost întrebat uh, sau mi s-a pus o întrebare legată de Canada. Eu uh, n-am niciun fel de informație de genul acesta. Nu știu să, pur, să purtăm, să fim în curs de a negocia cu Canada o eventuală alăturare a acestui stat la programul Orizont 2020. Canada este un partener important al nostru, dar nu știu să existe genul acesta de negocieri sau discuții. Da, uh, Canada, ca și alte state, sunt, este partenera noastră, dar statele acestea nu face parte, nu fac parte din Orizont 2020. În ceea ce privește acel supercomputer, uh, Uh, n-am niciun fel de informații specifice pe tema aceasta. Pot să încerc a afla mai multe, vă pot transmite un răspuns. Uh, bine, tema aceasta nu ține neapărat de domeniul meu de competențe, dar îmi dau seama că e o temă importantă. Uh, nu pot decât să salut propunerile făcute de către dumneavoastră în domeniul acesta și da, o colaborare până și pe tema aceasta ar fi esențială. Dacă vrem să includem supercalculatoarelor, supercalculatoarele în programul cadru nouă, va trebui să mai discutăm despre asta. Nu pot să iau o decizie de unul singur. În ceea ce privește creșterea finanțării, da, dacă vrem să fim lideri, e clar că avem nevoie de bani mai mulți. Din, po- din păcate, sporirea finanțării nu depinde nici de dumneavoastră, dar nici de mine. Cu toții ne dorim asta, mai rămâne să le convingem și pe statele membre și cred că asta e partea cea mai dificilă. Statele membre trebuie să înțeleagă că dacă nu e inovare, nu avem creștere economică și nu, mai, nu avem nici locuri de muncă. Trec la engleză acum. Uh, am, mi s-a adresat uh, o întrebare sau s-au făcut mai multe comentarii pe tema programului cadru nouă și pe tema lucrurilor care trebuie să fie schimbate pe viitor. Mai mulți uh, dintre cei care au intervenit astăzi au vorbit despre colaborarea cu fondurile structurale. Da, mi se pare că este o idee minunată. Trebuie să încercăm să ne aliniem prioritățile de la Orizont 2020 uh, cu cele de la fondurile structurale. Uh, de aceea am avut acea sigla uh, excelenței. Ați vorbit despre dihotomia dintre inovare și cercetare. Ei, Trebuie să înțelegem că, din păcate, lucrurile nu sunt chiar așa de ușoare în uh, realitate. Am văzut mulți cercetători specializați pe cercetarea fundamentală care uh, s-au limitat întotdeauna la cercetare fundamentală. Am văzut și cercetare fundamentală care s-a transformat uh, în inovare, dar am văzut și inovatori care s-au transformat în cercetători de bază. Oricum, da, vă mulțumesc pentru comentarii. Domnule Dalunde, vreau să vă mulțumesc pentru cele pe care le-ați spus. Suntem la 27% în condițiile în care ambițiile de mediu sunt de 35%. În ceea ce privește plafonul de 60%, 60 asumat, am atins într-adevăr doar 53%. Și deci asta legată de ambițiile de medii, mediu. Ei bine, conform programului nostru de lucru pe 2018, 19 și uh, 20, care e pe cale să se cristalizeze, deci în cadrul acestui program de lucru trebuie să rezolvăm problema. Vom vedea cum vom reuși să o facem. Dar haideți să vă dau și mai multe detalii. Pentru că în cazul European Research Council, Consiliul European pentru Cercetare, există Există programe și uh, propuneri legate de schimbările climatice care nu au fost calculate ca fiind astfel de programe pentru că tocmai veneau de la uh, Uh, Consiliul European al Cercetării. Deci trebuie să vedem cum evaluăm, cum să evaluăm mai bine proiectele și lucrăm la asta. doamnă aceea, doamna Cudrița pusese mai multe întrebări. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc că ați pus în discuție tabloul de bord uh, pentru inovare. Eu cred că mergem în direcția cea bună, dar mai avem multă cale de bătut diferențele existente între situația din Europa și din celelalte regiuni ale lumii. Deci diferențele acestea se datorează investițiilor mai scăzute aici în comparație cu investițiile făcute în alte state. Vedem că Corea de Sud, uh, China sau Statele Unite investesc mai mult decât noi. Și diferența o face, de fapt, sectorul privat, care investește mai mult în zonele respective decât în Europa. Și tocmai de aceea am decis să creăm acest fond al fondurilor pentru Europa. Încercăm să creăm, uh, să, să atragem mai mulți bani privați pentru investiții. Dacă nu atragem alături de noi sectorul privat, tare mă tem că nu vom schimba nimic. Unii dintre dumneavoastră mi-ați pus întrebări legate de EIC, Ieri m-am întâlnit cu niște foarte tineri uh, antreprenori și am discutat despre definiția acestui concept. Și eu am spus că, din punctul meu de vedere, definitorie pentru EIC ar trebui să fie brandul inovării europene. Am spus deja, eu consider că trebuie să creăm creem uh, un brand european vizibil, să-i să-i uh, determinăm pe oameni să se laude cu granturile primite din partea uh, Uniunii Europene, uh, să se laude cu acestea în scopul, și mai mult decât atât, cu certitudinea că vor atrage fonduri private. În al doilea rând, trebuie să avem o abordare de jos în sus. Acum vom testa inst- instrumentul pentru uh, IMM-uri uh, din acest punct uh, de vedere. Vom face ce, cereri de ofertă care să nu vizeze o anumită temă. Vom vedea cum vor funcționa genul acesta de, de um, încercări în următorii ani. Și la același instrument privind IMM-urile vom introduce și niște interviuri. De ce? pentru că sectorul privat de obicei ne spune că persoana este importantă, uh, uh, persoana partenerul, partenerului. Dacă partenerul sau doritorul de bani este plin de energie, uh, chiar dacă ideea sa nu este dintre cele mai bune, s-ar putea totuși să atragă banii de care are nevoie. Deci, iată, tocmai de aceea venim cu această idee a interviurilor. Trebuie să mergem dincolo de idee, trebuie să ajutăm uh, transmiterea, la transmiterea acestor idei, astfel încât ele să se transforme la un moment dat în inovare. Sper că vom putea face asta uh, alături de dumneavoastră, bineînțeles. Și, doamna uh, Toia, în cazul unei, în cazul Consiliului European pentru Inovare, vă pot spune cât se poate declar că m-am întâlnit deja cu o serie de persoane de aici, de la Parlamentul European și uh, sunteți încurajați să veniți cu noi idei, să vă implicați mai tare în activitatea acestui Consiliu. Uh, întotdeauna ideile dumneavoastră sunt importante pentru mine, sunteți conștienți de asta, sunt absolut convins. Sunt foarte, foarte deschis la genul aceasta, acesta de dialog. Și, doamnă Toia, vă asigur că data viitoare când ne vom întâlni, vom comunica din timp data respectivei întâlniri, pentru ca nu care cumva cineva să vrea să vină la întâlniri, dar să nu știe de ele. Domnul Rubic uh, îmi pusese o întrebare legată de implicațiile Brexitului și modelul pe care trebuie să-l uh, adoptăm. Ei, la această întrebare, din păcate, nu vă pot răspunde. E trist ce se întâmplă. V-am, mi-am uh, exprimat emoțiile e și sentimentele, e drept, dar acum trebuie să trecem de faza aceasta emoțională și să ajungem la fapte. Ați vorbit despre inteligența artificială, despre tehnologiile digitale, etc. Uh, da, Uh, în momentul de față trebuie să vedem dacă dorim uh, ca inteligența artificială să ne înlocuiască sau din potrivă să ne sporească inteligența. Aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm, este una de natură politică și dacă luăm această decizie putem trece mai departe. Uh, momentul de față ne uităm la acest uh, cloud al științei uh, și ne întrebăm ce face cloudul acesta. Ideea e că putem arhiva acolo multe documente, uh, multe date, dar atâta timp cât datele respective nu sunt interconectate, e clar că nu vom ajunge la următorul nivel de inteligență artificială și această inteligență artificială ar trebui să fie ambiția noastră. După aceea, domnul Martin a spus uh, un lucru care m-a frapat. Uh, vă întrebați, de fapt, uh, inovare pentru cine și de ce? De ce? Pentru că vrem să creăm locuri de muncă și pentru cine? Răspunsul e clar, pentru toată lumea. Asta am spus de la bun început. Știința, inovarea ar trebui să vină în sprijinul cetățenilor, ar trebui să ajute, pe cetă- să ajute la uh, eliminarea consecințelor negative ale globalizării. Dacă spuneți că prototipurile există și sunt abandonate, da, vă cred, se întâmplă și așa ceva. Din ce motiv? Pentru că nu avem suficienți bani pentru investiții în Europa. Vă mulțumesc pentru comentarii. Uh, cred că ați spus uh, bine întrebarea ce putem face cu mai puțin bani? Da, îi, drept, îi drept. Asta e întrebarea care se pune. Pentru asta trebuie să luptăm. Și în plus trebuie să luptăm mai mult și trebuie să luptăm de asemenea pentru obținerea de noi fonduri și de sprijin din partea diverselor sectoare. După aceea, doamna Nibler îmi pusese o întrebare legată de IMM-uri. Ei bine, în ceea ce privește IMM-urile, cred că am depășit obiectivul. Uh, Obiectivul era de 20%, am ajuns la 24% participarea IMM-urilor. Ce proporție vine din cercetarea fundamentală? Ei, o întrebare la care cu greu vă pot da un răspuns. De obicei, cer aceste informații uh, de la Consiliul European al Cercetării. Uh, ERC este cel care ne spune care, sunt pro, care este numărul de proiecte depuse uh, sau idei depuse la, la ei și care se transformă mai apoi în uh, proiecte. Ei, există, există exemple grăitoare în acest sens. Cred că conform cifrelor celor mai recente există 35 de brevete care uh, s-au datorat unor idei depuse la ERC, Consiliul European al uh, Cercetării și care au fost finanțate din uh, Orizont 2020. Um, ați, uh, aș mai avea nevoie de vreo două minute la dispoziție, dacă îmi permiteți. Ați pus o serie de întrebări legate de programul cadru nou. Mi-ar plăcea să vin și altă dată în fața dumneavoastră pentru a discuta mai în detaliu acest program și uh, pilonii, cei trei piloni ai săi. Bacea, domnul Nica. A, ah, pot să vorbesc în portugheză. Să știți că seamănă Domnul Nica pusese o întrebare legată de transport. Am, am vizitat întrebarea, com, întreprinderea comună cu la, cu privire la privire la celulele de combustie. E un proiect uh, în valoare de 3 miliarde deocamdată o investiție aparent mare, dar care trebuie să fie suplimentată pe viitor dacă e să rămânem uh, lideri sau să redevenim lideri la nivelul uh, în sectorul acesta al autoturismelor electrice. Domnul Turmes vorbea despre vizibilitatea politicilor privind energia. Um, în ceea ce privește fizibilitatea, eu cred că trebuie să existe o legătură între ceea ce facem și ceea ce spunem. Uh, să vă dau un exemplu. Dacă venim cu o strategie privind uh, energiile regenerabile, în care uh, spunem că vom discuta bateriile, etc. Ei bine, toate aceste mesaje ar trebui să fie transpuse într-un limbaj inteligibil. Mi s-a spus nu de mult uh, că ar trebui să organizez o misiune o misiune în care să vorbești despre viitorul uh, avion uh, comercial care funcționează cu energie solară. Așa ceva înțelege cetățeanul de rând. Și pornind de la un mesaj de genul acesta, am putea să defalcăm politicile noastre. Nu mai am timp să vă răspund, să, să vă răspund la toate întrebările. Aș vrea totuși să revin la doamna Toia și să-i spun că am fost uh, atins de cele spuse de uh, domnia sa. Mă bucur că mă sprijiniți, dar uh, să știți că fără dumneavoastră nu putem face nimic. În ceea ce privește recomandările din uh, raportul Cabezon Ruiz, ei bine, dumneavoastră puteți să evaluați măsura în care Comisia include în programul său de lucru recomandările uh, din respectivul raport trageți-ne de mânecă în cazul în care nu suntem suficient uh, de atenți sau nu am fost suficient de atenți. Domnule Nistoroi, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră și anume ce mai trebuie schimbat. Când lucrurile funcționează, nu trebuie să le schimbăm. Cred că sunt lucruri care merg foarte bine și pe care nu trebuie să le schimbăm. Nu trebuie să schimbăm nimic când vine vorba de cercetarea fundamentală. Cred că facem cea mai bună treabă posibilă când vine vorba de cercetarea fundamentală. Trebuie să crească bugetul, dar nu să o modificăm. Când ceea ce privește parteneriatele cu industria, nici aici nu trebuie să intervenim, pentru că facem o treabă foarte bună. Însă trebuie să facem mai multe. Um, în legătură cu inovarea care părăsește Europa și merge în alte părți ale lumii, Statele Unite și așa mai departe. Deci trebuie să promovăm marca inovantă Europa. Dar ce facem bine nu vom schimba, credeți-mă. Doamna Matias. Putem să vorbim și după aceea, spune doamna Maria. Nu, vreau doar să vă spun că vă mulțumesc pentru uh, îngrijorare. Am vorbit mult despre științele sociale și uh, cercetarea fundamentală. Cred că Descoperirile din domeniul științelor umane uh, și inovările din acest domeniu sunt extraordinare. Uh, primul Nobel pentru medicină a fost obținut de o chinezoaică care, după ce a citit o poezie veche de 2000 de ani, a rezolvat problema uh, malariei, paludismului. Deci, uh, iată, sunt lucruri extraordinare pe care le putem face uh, la contactul dintre științe și uh, între, între științele exacte și științele sociale. Pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să existe o separație clară între uh, cercetarea din domeniul civil și cea din domeniul militar. Doamna Muri, ultimă frază și domnule Kolicek. Ați trebuie într-adevăr să facem mai multe uh, pentru a promova interdisciplinaritatea. Trebuie să in, in, includem mai mult uh, științele medicale, de exemplu. Deci, uh, cum au accesul studenții de la medicină la alte tipuri de studii care nu sunt strict de domeniul lor. Uh, trebuie să modificăm mediul din universități, sistemul și Trebuie să comunicăm mai bine cu cetățenii. Asta am încercat eu să fac în diferitele emisiuni despre care vorbeam. Îmi pare rău că nu mai am timp. Mulțumesc, domnule Coicec, și pentru observațiile dumneavoastră. Sper că nu am uitat prea multe observații și întrebări, dar pot să vă răspund și la alte întrebări dacă am uitat cumva fără microfon. Vă mulțumesc foarte mult, vă felicităm, domnule comisar, pentru excelentele răspunsuri, dar am o veste proastă pentru dumneavoastră. Colega dumneavoastră, doamna Biencovska, e la ușă. Așteaptă poate de vreo 10 minute. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Madame the Dear friends, ladies and gentlemen. Dragi prieteni, domnilor și domnilor, urez bun venit doamnei comisar Biancovska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. Continuăm astăzi dialogul nostru structurat. Este foarte important să primim din partea dumneavoastră informații în legătură cu punerea în aplicare punerea în aplicare a programului de lucru al Comisiei pentru 2017 și perspectivele pentru 2018 în programul de lucru al Comisiei. Doresc să subliniez faptul că Comisia tocmai a publicat o propunere de program pentru uh, industria europeană de apărare și dumneavoastră sunteți ă, la originea acestui program un buget, din câte știu, de 500 de milioane de euro. Este și momentul să facem o evaluare a programe ca Galileo, Copernicus sau Cosme la jumătatea perioadei și am dorit să ne dați câteva informații în legătură cu progresele și care sunt perspectivele de viitor ale acestor programe. Și poate să ne dați ceva informații în legătură cu măsurile de politică industrială și IMM-uri, mai ales IMM-urile din domeniul industrial. Vă rog să luați cuvântul. Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici astăzi alături de dumneavoastră nu mă simt foarte bine, dar am ținut să vin ca să nu vă dezamăgesc. Este singura ședința mea de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență. Poate foarte pe scurt la început voi, voi spune în general ce facem la comisie și apoi mă voi concentra pe trei sectoare specifice pe care ne-am concentrat în ultimele luni. Domnul președinte a menționat politica spațială, politica de apărare și industria automobilelor. Există uh, semne de uh, creștere economică în Europa, dar uh, nu trebuie uh, să um, ne mulțumim cu aceste semne timide Uh, ci trebuie să oferim un cadru de sprijin al firmelor și al cetățenilor în continuare. Recent, Comisia a adoptat un document privind dezvoltarea dimensiunii sociale. Uh, facem multe pentru a controla globalizarea uh, și pentru a apăra practicile comerciale echitabile încercăm să stimulăm și investițiile, finanțarea companiilor și antreprenorilor care au nevoie de aceste surse de finanțare prin un fond european de capital risc care va fi curând funcțional. Încercăm uh, să dezvoltăm și calificările în întreaga Europa prin uh, noua noastră agendă pentru calificări. Și Încercăm să îmbunătățim funcționarea pieței unice după pachetul serviciilor și după pachetul privind respectarea reglementărilor. În toamnă vom adopta un pachet pentru comerțul cu bunuri și de asemenea, ne concentrăm pe inițiativa noastră pentru start-up-uri. Dar ne mm, acționăm în anumite sectoare prioritare în legătură cu care doresc să vă informez despre principalele uh, tendințe. Întâi, politica spațială. În noiembrie anul trecut am prezentat uh, strategia noastră spațială, care este prima uh, strategie spațială completă pentru Europa și care dă deja rezultate. Ambele programe majore, Copernicus și Galileo, sunt funcționale, operaționale și sunt deja folosite de industrie, de autoritățile publice și de cetățeni. În următorul an uh, vom consolida penetrarea pe piața acestora, vom sprijini startup-urile în domeniul, uh, în domeniul spațial, vom prepara evoluția programelor Copernicus și Galileo uh, spre noi priorități, cum ar fi schimbările climatice și probleme legate de securitate și apărare. Schimbările climatice vor fi cu siguranță o prioritate ca putere globală vom îmbunătăți uh, serviciile de supraveghere a spațiului, uh, accesul la GovSat.com prin uh, o inițiativă legislativă și vom dezvolta o strategie inteligentă pentru lansatoare de, de rachete, cum ar fi Ariane 6 și Vega C trebuie să facem mai multe pentru a consolida guvernanța și acest lucru înseamnă că trebuie să facem lucrurile împreună. Mă bucur de sprijinul comisiei noastre față de strategia noastră, care este acum bine dezvoltată și cred că se vor vedea rezultatele de-a lungul anului. Bineînțeles, um, proiectul de raport final al doamnei Crel ne este de asemenea foarte util, dar în următoarele luni vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră în punerea în aplicare a strategiei și, bineînțeles, și aici mă refer la buget. Trebuie să fim sinceri. Nu putem să ne atingem uh, ambițiile, nivelul ambițiilor, decât cu resurse financiare pe măsură uh, vom face um, o evaluare la jumătatea perioadei a programului spațial în această toamnă Uh, și instituțiile, bineînțeles, vor fi implicate în următoarele propuneri. Uh, următorul sector pe care doresc să-l abordez este apărarea. Mă ocup în fiecare zi de acest sector uh, în ultimele luni. Am ajuns într-un moment de răscruce. După cum știți, acum două săptămâni am adoptat așa numitul pachet pentru apărare cu trei elemente importante. Mai întâi, un document de reflexie în legătură cu viitorul apărării europene, care este un document strategic care are obiectivul de a lansa reflexia și dezbaterea legătură cu viitoarea cooperare europeană în domeniul apărării. Al doilea document din acest pachet a fost o comunicare în legătură cu Fondul European de Apărare, care am, care am început să lucrăm anul trecut și în această comunicare oferim mai multe detalii în legătură cu domeniul de aplicare, prioritățile și uh, funcționarea fondului și ca parte a Fondului pentru Apărare. Al treilea document este un regulament care creează programul european pentru dezvoltarea industrială în domeniul apărării cu un buget de 500 de milioane de euro pentru 2 ani. Ultimele, ultimii doi ani acestei perioade perspective financiare 2019 și 2020. În același zi, zi când am adoptat pachetul, Fondul pentru Apărare a devenit operațional prin publicarea Uh, primelor uh, apeluri pentru acțiuni pregătitoare în cadrul uh, cercetării pentru apărare. Deci, în sfârșit, fondul este operațional și am lansat licitația pentru proiecte. Bineînțeles, astfel vom avea un program de cercetare în domeniul apărării. Aș dori să profit de ocazie pentru a vă da câteva detalii în legătură cu uh, programul european de dezvoltare industrială, pentru că este un element complet nou. Este prima dată când prezentăm un astfel de program mm, cu scopuri de, în scopuri de apărare. Este o schimbare majoră pentru Uniunea Europeană și pentru Comisie. Obiectivul este să sprijinim competitivitatea industriei noastre de apărare și de aceea am ales ca temei juridic articolul 173, deci e vorba de competitivitatea acestei ramuri industriale și uh, este un element crucial. Logica noastră era, a fost următoarea. Dacă dorim să ne gândim la uh, Uniunea Apărării dintr-o, dintr-o perspectivă pe termen lung, avem nevoie de autonomie strategică în Europa și pentru a promova această autonomie strategică avem nevoie de o industrie, de o bază industrială uh, în domeniul uh, apărării uh, foarte robustă. Deci de aceea facem această propunere astăzi. Programul va acoperi faza de prototipuri, uh, dar chiar ieri discutam cu partenerii și poate e mai bine să descriem această fază ca fiind o fază de dezvoltare, pentru că practic este partea din lanțul de valoare unde se concentrează riscurile. Deci, bugetul european va fi folosit ca un capital risc pentru a stimula aceste investiții. Uh, care va fi calendarul? Așa cum am spus, ne vom concentra pe anii 2019 și 2020 Inițial am prevăzut un program mai complet pentru 2020, în care vor fi uh, mijloacele de intervenție, vor fi granturi în valoare de până la 20% din costurile totale, restul vor fi acoperite, restul costurilor vor fi acoperite de statele membre. Dar un lucru mai important și mai dificil, cred că este faptul că vom cere statelor membre să financeze împreună aceste um, proiecte. Cel puțin trei firme și din cel puțin două state membre trebuie să participe la astfel de proiecte propuse. Nu vom duplica un cadru instituțional existent. Intenția noastră este ca și în cazul uh, cercetării să ne bazăm pe uh, Um, pe, pe structurile existente, mai ales pe Agenția Europeană de, de, pentru Apărare, dar fondurile europene aduc cu ele obligații. Deci, um, Agenția pentru Apărare trebuie să ne spună dacă este capabilă să gestioneze aceste fonduri. În legătură cu echilibrul geografic, care este crucial pentru succesul programului, vreau să spun foarte clar că acest program nu are ca nu, nu, nu este făcut doar pentru firmele mari și pentru statele uh, membre mari. Trebuie să ne asigurăm că IMM-uri din diferite state membre vor putea beneficia de acest program. Industria apărării trebuie să-și deschidă lanțurile de uh, aprovizionare, cooperării transfrontaliere, ca să existe o adevărată piață unică pentru apărare, conform al celui de-al treilea pilon din Planul de Acțiune European pentru Apărare. De aceea, o parte din buget va fi uh, dedicat IMM-urile. IMM-urilor, bineînțeles, echilibrul depinde și de proiectele pe care le vom cofinanța. Și în legătură cu bugetul de 500 de milioane de euro pe care îl propunem, știu că vă puneți multe întrebări. Trebuie să subliniez faptul că avem uh, o marjă de manevră foarte limitată în cadrul bugetului european, în acest cadru financiar multianual. În același timp, dacă dorim să abordăm în mod serios cooperarea în domeniul apărării, trebuie să îi uh, acordăm uh, sume substanțiale destul de repede. Deci, cu acest program, pentru că știți că funcționează doar de câteva luni, nu mai mult de un an, și vom obține rezultate încă în cadrul acestui buget. Am reunit uh, fondurile foarte atent, Am uh, amestecat uh, um, finanțări proaspete cu bani din liniile bugetare actuale. Nu se vor întârzia plățile și uh, rezultatele nu vor fi afectate. Deci propunem ca și în cadrul cercetării, ca și în cadrul cercetării, un buget mult mai mare pentru acest uh, program la un miliard pe an în următorul cadru financiar. Deci, am, uh, ne-am mușcat, am făcut o, uh, o mișcare fără precedent, foarte rapidă. Acum colegiuitorii trebuie și ei să, să fie la fel de ambițioși și sper că pot să contez pe sprijinul acestei comisii. Trebuie să avem negocieri foarte rapide dacă dorim ca programul să fie operațional de la începutul lui 2019. Trebuie să ajungem la un acord politic și astfel statele membre vor putea, sau firme din statele membre vor putea deja propune produse, proiecte la începutul anului viitor. Niciun stat membru însă nu se opune și având în vedere că apărarea poate să schimbe viitorul Uniunii Europene, eu cred în, în această prioritate și um, avem motive uh, să ne mișcăm foarte rapid în acest dosar și să cădem repede de, de acord. Aproape în fiecare zi spun uh, miniștrilor în Consiliul European faptul că în fie, trebuie să, să avem cât de repede cât mai multe propuneri de proiecte ambițioase. Pentru uh, programele pregătitoare uh, sunt uh, programe pilot și arată valoarea adăugată a finanțării europene în sector. Vom uh, defini mai întâi guvernanța, apoi modalitățile și regulile înainte de adoptarea următorului cadru financiar multianual. Acesta este și un test al capacității institu structurii instituțiilor europene să discute, să negocieze și uh, pe cât posibil să cadă de acord în legătură cu un program de apărare. Voi spune câteva cuvinte despre sectorul autoturismelor. Poate vom discuta și mai târziu. Nivelul, grupul la nivel înalt Gear 2020 își va încheia curând activitatea și se va adopta un raport final în octombrie cu o serie de recomandări care vor viza emisiile zero și vehiculele automate și conectate. Ehm, ne concentrăm pe autoturismele autonome, mai sunt multe de făcut. Societatea probabil încă nu este gata să le adopte, dar pentru mine, care m-am ocupat de acest subiect în ultimii ani, ehm, autoturismele ehm, autonome sunt cu adevărat o tehnologie a viitorului și după ce se vor face recomandările, voi propune idei concrete până în 2030. Situația este mult mai bine în cazul autoturismilor cu emisii zero. Ehm, există din, un consens din ce în ce mai larg că trebuie să progresăm rapid în Europa, dar cu siguranță trebuie să depășim scandalul emisiilor. Sunt foarte uh, preocupată ehm, în legătură cu efect efectele pe termen mediu sau chiar lung asupra consumatorilor și industriei. Uh, trebuie să depășim discuția privind interzecerea motorinei pentru că asta ar putea distruge piața motorinei în Europa și acest lucru nu este în interesul nostru acum. Pentru că, practic, industria nu va mai avea fondurile necesare pentru a investi în autoturismele cu emisii zero. Eu tot spun acest lucru încă de la început. De aceea cer industriei să ia noi măsuri voluntare pentru a reduce emisiile, emisiile ă, flotei diesel existente în Europa și dacă doresc să um, salveze vehiculele pe motorină, trebuie să acționeze. Știu că și dumneavoastră nu sunteți foarte mulțumiți de modul cum a reacționat industria. Un ultim punct, dar la fel de important, pe care doresc să-l menționez, pentru că am avut o discuție interesantă săptămâna trecută la Strasburg. Doresc să menționez strategia uh, comună coerentă pentru industria europeană pe care ați cerut-o mulți dintre dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc, doamnă Toia, pentru întrebarea dumneavoastră care a dus la această dezbatere. Voi repeta că am propus mai multe strategii deja care se concentrează direct pe industria europeană în domeniul pieței unice, spațiului, apărării, placei serviciilor, Uniunea Piețelor de Capital, Inițiativa pentru Startup-uri. Deci, iată, am promovat industria în toate domeniile noastre de activitate, dar, repet, înțeleg și sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu um, coerent, o strategie coerentă. Sper că am spus acest lucru suficient de clar la Strasburg săptămâna trecută. Eu personal sprijin ideea de a avea o strategie completă pentru industria europeană și sper că vom reuși să atingem acest um, obiectiv până la sfârșitul mandatului. Știu, pentru că m-am ocupat de diverse strategii și am lucrat orizontal pentru a adăuga o perspectivă industrială în toate documentele noastre. Știu că suntem gata să o facem. Avem o bază bună, avem cunoștințe, avem date, avem uh, o bună cooperare cu toți actorii interesați. Dar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și contez pe sprijinul dumneavoastră și aici. Închei spunând că pentru a doua parte a mandatului trebuie să obținem rezultate pentru că avem strategiile necesare și am dat exemplu strategiei spațiale care acum obține rezultate, deci este clar că trebuie să ne concentrăm pe rezultate. Nu are rost să vorbim despre, că, despre faptul că avem nevoie de piața unică. Nu are rost să vorbim mult despre punerea în aplicare, dar să ne opunem acțiunilor din cauza anumitor interese. Nu are rost să vorbim despre industria 4.0 și apoi să răspundem cu protecționism 4.0. Trebuie să folosim împreună acești doi ani și jumătate care ne-au rămas pentru a, răspunde, a obține rezultate ale strategiei noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. acum câteva și pentru informațiile pe care le-ați oferit în legătură cu viitorul și cu uh, programul Comisiei pentru 2017. Acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Mai întâi are cuvântul domnul Carici de la PPE. Uh, thank you very much, Chair. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Sunt aici la dreapta. Mi se pare că atunci când analizăm istoria industriei apărării sau industriei militare, aceasta a fost un adevărat motor de inovare și cercetare. Nu vorbesc neapărat despre aplicațiile directe ale acestei industrii, care nu sunt neapărat cele mai sfinte, dar anumite tehnologii din acest domeniu au fost transferate în societatea civilă și-au găsit un uz civil. Și se pot face foarte mulți bani de pe urma uh, asta. Eu, uh, în studenție, am lucrat în domeniul tehnologiei de recunoaștere a vocii, tehnologii finanțate, cercetare finanțată uh, de agenții americane. Tehnologia asta acum se numește Siri. Deci, repet, Guvernul american a finanțat cercetarea în acest domeniu. Cred că a venit vremea ca Europa să-și dea seama că dacă dorim să concurăm cu Statele Unite în domeniul industrial, și tehnologic, trebuie să finanțăm cercetarea nu doar în domeniul spațial, e lăudabil, dar trebuie să acționăm și în domeniul apărării. Și cred că asta este direcția cea potrivită. Asta a fost o observație. Am și o întrebare referitor la sectorul auto. Este un subiect foarte important. Ați vorbit despre mașinile autonome, mașini cu emisii zero și ne dăm seama încotro ne îndreptăm. Dar știm că în continuare industria auto produce și vinde multe vehicule pe bază de tehnologie diesel, pe bază de motor cu combustie internă și așa mai departe. Știm foarte bine că motorina a fost uh, uh, motorul diesel a fost creat pentru vehiculele de pasageri în Europa. Am avut parte și de acest scandal Dieselgate și vinovate se fac uh, câteva companii uh, pentru, că fire, pentru că ori au uh, încălcat legea în mod flagrant, ori au făcut-o la marginea legalității, la limita legalității. Așa că întrebarea mea este, Comisia fiind garantul tratatelor și legilor europene, Puteți să ne spuneți ce se va schimba în activitatea Comisiei pentru a determina statele membre să se țină de standardele uh, pe care le-au convenit. Am lucrat într-un comitet special cu privire la... Am fost în comisia cu EMIS, am fost membru al comisiei EMIS și cred că e foarte important să menținem încrederea publicului, pentru că industria auto este una dintre principalele uh, industrii uh, în economia europeană. Este o industrie în care avem parte de multă, multă inovare, de exemplu, vehiculele acestea autonome. Deci ce se face practic din partea Comisiei ca să, re, ca să se recapete încrederea consumatorilor? Mulțumesc foarte mult, doamna Toia, din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamnă comisar. Nu vreau să vorbesc despre apărare. Știu că programul acesta de apărare este foarte important și că are uh, foarte multe aplicații și în alte domenii. Însă aș dori să vorbesc despre digitalizarea industriei. Domnul cu, eu și cu domnul Beautycofer am lucrat foarte mult pe această temă um, și uh, Germania a fost una dintre primele state care a venit cu uh, asemenea planuri 4.0 despre care vorbeați. Parte din programe se concentrează pe IMM-uri Însă multe dintre ele habar nu au ce progrese trebuie să facă atunci când vine vorba despre digitalizare și despre preluarea noilor tehnologii. Modelele lor de afaceri se vor schimba în mod fundamental. Ce putem face pentru a crea loc pentru aceste întreprinderi, pentru a crea centre de competență în statele membre? Cum putem coordona, cum putem susține aceste idei? IMM-urile și micro-întreprinderile sunt o parte extrem de importantă a continentului nostru, a fibrei noastre. Deci, ele trebuie să afle mai multe despre felul în care pot profita de aceste tehnologii. Și nu putem să lăsăm acest lucru doar în seama statelor membre. Și dacă am avea 27 de planuri bune 4.0, asta ar crea o plus valoare limitată în Uniunea Europeană. Deci ideea este că trebuie să identificăm centrele de excelență și competențele care trebuie să fie uh, stimulate. Apoi trebuie să ne concentrăm pe rolul centrului. Multe dintre programele noastre vorbesc despre industrie, dar cred că trebuie să oferim sprijin și direct și indirect trebuie să avem o abordare transversală în care și alte programe sprijină industria. Digitalizarea afectează industria și, și cercetarea și inovarea. Tot timpul facem apel la Comisie ca ea să se concentreze pe încurajarea cercetării care să fie în beneficiul tuturor de asemenea să ajute uh, industriile să treacă prin, uh, să ajungă la creștere și transformare. Obiectivul nostru trebuie să fie schimbarea pozitivă și sprijinul pentru industrii și să ne îndreptăm spre sfârșitul acestei tranziții, spre o competiție îmbunătățită și uh, produse și servicii de calitate, pentru că industria creează uh, Uh, posibilități noi și în sectorul uh, serviciilor. Deci, se pare că domeniul nostru de specializare este unul invaziv, să zicem așa, uh, și servește mai multor părți ale economiei, mai multor ramuri. Următorul vorbitor, domnul Toșanovski din partea ECR. Cui za slovo, Jiři. Já se v prvé řadě omlouvám, že jsem nestihl začát. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, n-am fost prezent la prezentarea dumneavoastră, doamnă comisar, aveam alte responsabilități. Dar, cu toate acestea, țin să vă spun că a, e imperios necesar să ajungem la faza de implementare, de punere în aplicare a programului Galileo. Eu cred că programul acesta ne-ar putea propulsa din nou în prim plan la nivel mon- mondial. Avem nevoie de acest uh, sistem european de globalizare. Eu cred că pe baza acestui program uh, am putea uh, obține beneficii multiple Dar am și o întrebare. O întrebare legată de industria automoto și de tranziția cu care se confruntă acest sector. Mi se pare că presiunea este mare. Trebuie să trecem la emisii zero. Da, aceasta este tehnologia de viitor, dar poate că dacă ne grăbim așa, am putea să uh, promovăm mai degrabă utilizarea în continuare a autoturismelor uh, murdare între ghilimele. De ce? Pentru că tehnologiile noi nu sunt uh, ieftine. Uh, Mașinile acestea sunt uh, costisitoare, deci s-ar putea ca utilizatorii să prefere să le folosească în continuare pe cele vechi. Și după aceea noua tehnologie vine cu o serie de probleme. Ce facem cu bateriile? Uh, uh, cum funcționează acestea? Și multe, multe altele. Deci, oare nu ne grăbim prea tare? Oare graba asta nu va duce mai degrabă la înrăutățirea situației? Pentru că uh, uh, autoturismele ultramoderne cu siguranță vor fi foarte scumpe și uh, majoritatea cetățenilor nu va putea să își permită genul acesta de autoturism. Prin urmare, se prea poate ca autoturismele vechi să funcționează mult, mult timp de acum înainte. Și nu mă refer doar la uh, utilizatori, ci uh, așa, persoane fizice, ci mă refer și la la companii care nu își vor reînnoi uh, parcul auto. Domnul Butic oferă numele verzilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, că ați fost alături de noi și că ne-ați prezentat, doamnă comisar, că ne-ați prezentat planurile dumneavoastră. Ne-ați mulțumit pentru sprijinul adus strategiei dumneavoastră. V-am sprijini și mai mult dacă strategia ar fi mai ambițioasă. Comunitatea de afaceri, sindicatele și colegii din, aceast, din acest parlament au insistat foarte mult pentru o axare pe politica industrială din partea Comisiei. Asta nu doar datorită politicilor interne, ci și pentru că, la nivel internațional, concurența ne obligă să facem asta. Înțeleg ce ziceți. Și sunt de acord că va fi necesar să ținem cont de toate interesele. Cred, într-adevăr, că trebuie să ne apărăm industria în fața acestor interese care vin din partea unor uh, entități sau persoane care își, urmăle, își urmăresc uh, propriile obiective, prefăcându-se că susțin industria. Deci este foarte bine că ne concentrăm pe IMM-uri. Trebuie să analizăm rolul pe care îl joacă accelerarea inovării. Trebuie să subliniem mereu că sustenabilitatea și competitivitatea trebuie să, trebuie să meargă mână în mână. Trebuie să subliniem faptul că politica industrială trebuie să alimenteze politica comercială și nu să fie doar o extensie a acesteia. Și trebuie să analizăm și dreptul concurențial. Am o observație legată de industria apărării. Ați lucrat foarte mult la această strategie și mi se pare important, uh, o susținem, dar cred că aveți o abordare destul de timidă. Pentru că un buget de 500 de milioane cheltuit pe capacități nici nu se compară cu banii pe care i-am putea economisi dacă am uh, pune în aplicare o cooperare mai consolidată. Conform Comisiei, între 25 și 100 de miliarde de euro pe an ar putea să fie economisiți dacă am avea o cooperare mai bună. Deci cred că trebuie să accentuăm punerea în aplicare a directivei din 2009 cu privire la achizițiile publice. Asta ne-ar da un adevărat imbol și Uh, mă întreb dacă, dacă urmăm chiar prioritățile indicate acum. Dar bine, asta putem să o discutăm în detaliu mai târziu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimate coleg. Domnul Cohlice, din partea GUE. To snad zvládnu, Mulțumesc. Iată, am găsit un uh, microfon care funcționează. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru introducerea pe care ați făcut-o, detaliată, e drept. Eu am o întrebare legată de programul Galileo. Programul funcționează. Am lansat deja sateliți pe orbită. Și acum toate organizațiile implicate au declarat că, într-adevăr, lucrurile merg în direcția cea bună. Și acum vreau să vă cer uh, ajutorul. Vorbim aici despre o muncă calificată. Și mai este și un, vorba despre un program uh, interesant, interesant din perspectiva tuturor uh, statelor membre, deci trebuie să-l sprijinim. În al doilea rând, ce măsuri aveți în vedere pentru protecția pieței europene? Cum vă puteți asigura că suntem la fel de flexibili ca și americanii? Că dacă apare o problemă, trebuie să o rezolvăm rapid. După aceea, în al treilea rând, uh, programul pentru spațiu, da, toate bune și frumoase. După aceea, programul pentru apărare. M-am întâlnit cu reprezentanții um, sectorului apărării și uh, să știți că cei din uh, statele mici se tem că totul le va revine, le va reveni uh, statelor membre. Ce părere aveți? După aceea, cum funcționează industria, de fapt? Totul se bazează pe cuptoare. Deci, cu cuptorul putem uh, nu știu, prelucra mediu, uh, uh, metalul, îmi cer scuze, cu uh, cuptoare poți prelucra alte materiale. Deci cum veți sprijini genul acesta de tehnologie? Doamna Van Brent. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, vă mulțumim că ați venit, deși nu vă simțiți tocmai bine. Aș dori să fac câteva observații cu privire la sectorul auto. Cu siguranță vă și așteptați la așa ceva de la mine. În comisia de anchetă, EMIS, am făcut un raport impresionant, după cum a spus și dumneavoastră, susținut de o majoritate foarte mare în acest Parlament. Comisia aceasta nu mai este activă, dar trebuie să ne asigurăm că nu am votat doar o bucată de hârtie a fost un document uh, asupra căruia am muncit din greu un an. Trebuie așadar să punem în aplicare ce am hotărât în acest Parlament, ce am votat și sunteți uh, prima comisară, uh, primul comisar care face acest lucru pentru comisia noastră. Am câteva întrebări sau observații. În primul rând, RDE și factorul de conformitate. E încă o rușine ce am votat înainte de existența uh, Comisiei EMIS, un factor de conformitate care permite industriei să depășească încă 3 ani uh, cu 110% norma Euro 6. Deși știm că din punct de vedere tehnic este cât se poate de fezabil să respecti norma. Deci nu avem nevoie de acest factor de conformitate. Ați spus înainte, la fel ca și colegii, că trebuie să revizuim în acest an acest factor de conformitate. Așadar, întrebarea mea e unde ne situăm când avem o propunere în acest sens. Următoarele două puncte sunt uh, interconectate și se leagă de ce ați spus în discurs. Nu sunt de acord întru totul cu dumneavoastră că avem nevoie de pași, volunta- pași uh, de progres voluntar de progres pe bază voluntară. După cum v-ați dat seama, sectorul nu aplică normele noastre legislative, așa că nu sunt foarte convinsă că normele voluntare ar fi o soluție uh, pentru a face progrese. Am spus și în raportul emis că trebuie să introducem noua normă, Euro 7. Un argument pentru asta este că până în 2023 și Statele Unite, până și Statele Unite și China vor avea norme mai ambițioase decât Uniunea Europeană. Și din punct de vedere ecologic și din punct de vedere industrial, pentru că avem nevoie de un teren de pornire echitabil, trebuie să avem norma Euro 7. Așadar, doamnă comisar, cred că este foarte important să propuneți dumneavoastră această normă și veți beneficia de un sprijin foarte larg din partea noastră, dacă țineți cont de raportul emis. Ultima întrebare. Emisii zero. Ați vorbit despre ele, dar tot pe bază voluntară. Sperăm că vom avea legislație în materie de CO2, uh, regulamentul uh, CO2 din pachetul pentru mobilitate. Va exista o propunere, de deci, dar nu cred că trebuie ca norma să fie voluntară, trebuie ca legislația să fie obligatorie, um, așa cum uh, se întâmplă și în California în prezent, astfel încât industria să fi obligată să meargă în direcția potrivită și să avem mai multe vehicule electrice pe piață. Doriți să ne sprijiniți? Domnul, Ma- domnul Martin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnă comisar, și vă mulțumim că ați venit. O întrebare care ar trebui să aibă un răspuns simplu. simplu. Ieri, la INTA, am votat un acord cu privire la măsurile antidumping cum putem să facem față concurenței neloiale. Cred că este un bun compromis, pentru că majoritatea care a susținut uh, votul, uh, raportul a fost una foarte mare. Veți susține acest text, pentru că uh, întotdeauna la trilog se spune, da, ne dorim o industrie puternică, dar întotdeauna ambițiile Parlamentului sunt trase în jos. Așadar, vreau să vă întreb, veți participa alături de noi la susținerea acestui raport al Comisiei INTA? Vă amintesc că munca prealabilă a fost făcută în această comisie ITRE. Am încă o întrebare la care țin. Împreună cu doamna Verstagen veți uh, redefini care este piața relevantă? Comisarii sunt toți inteligenți, dumneavoastră sunteți niște femei foarte inteligente, um, avem parte de concurență mondială și iată, totuși Comisia este întotdeauna șocată că nu mai suntem lideri. Uite, cum se face că China a ocupat deja o cotă de piață de 50%? Deci trebuie să vedem cum putem să, ad- să inventăm noi noile industrii și trebuie să le stabilizăm pe cele existente. Pentru a încheia, industria cu emisii zero. Fie că vrem sau nu, preul, prețul CO2 va crește puternic. Nu știu când, 15-20 de ani, dar va crește, cu atât mai bine. Considerați că în cadrul reformei ETS avem, industriile, uh, avem instrumentele necesare pentru a stimula industria. Și în, nu în ultimul rând, brevetele. Cum stăpânim această situație? Tot vorbim despre cercetare și inovare, dar motoarele și bateriile electrice sunt fabricate în altă parte. Deci cum facem cu reindustrializarea? Cum uh, atragem inovare? Cum stimulăm inovarea și cercetarea pentru a ajuta industria și europeni să creeze, să inventeze? Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Domnul Turmes. Uh, thank you very much. Uh, Commissioner, I must... Mulțumesc. Doamnă comisar, Mi-amintesc că la începutul scandalului Dieselgate, Îmi amintesc că ați venit uh, la, în fața subcomisiei EMIS și uh, am senzația că atunci nu erați conștientă de ceea ce se întâmplă, dar între timp uh, ați, uh, ați descoperit adevărul și ați pus uh, până la urmă Germania așa la sfânt, stâlpul infamiei. Dar acum trebuie să facem sau avem două lucruri de făcut. Respectiv, Comisia Europeană are un rol central în supravegherea pieței. Am urmărit uh, GRC uh, ani și ani de zile. Da, îmi dau seama că din uh, din punctul de vedere al supravegherii uh, pieței, uh, mergem în direcția cea bună, dar cred că uh, nu mergem suficient de departe și cred că ar trebui să vorbiți cu colegul Navracici. După aceea, în al doilea rând, bateriile. Mare parte din valoarea economică a unei, a, a unei mașini rezidă tocmai în, în baterii. China și Tesla sunt lidere pe piață. Noi nu. Germanii, uh, măcar și danezii au încercat să cumpere împreună uh, brevetele Nokia. Deci, din punctul acesta de vedere, mergem înainte. Dar din, dacă nu reușim să creăm un consorțiu european uh, pentru baterii, haideți să punem la cap la cap sau să punem împreună marile Uh, fabrici de baterii din Europa, uh, pentru că dacă nu le unim, dacă nu creăm o mare companie de genul acesta, atunci nu ajungem niciunde. Dacă Obama îl sprijină pe Elon Musk uh, în lupta lui împotriva chinezilor, atunci noi de ce nu am face același lucru? Mulțumim, stimate coleg, pentru întrebările dumneavoastră, pentru comentarii. Slowly coming time, okay. Floor is yours. Uh, thank you very much for the question. If I may, if I may. Doamna comisar, Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, voi răspunde mai întâi de toate la aceste întrebări care mi-au fost uh, deja adresate. Nici nu știu cu ce să încep, cu apărarea sau cu mașinile, poate că mai degrabă cu apărarea. Și uh, utilizarea în scopuri civile a cercetării în domeniul apărării. Uh, da, ați spus prea bine că apărarea sau cercetarea în domeniul apărării a generat uh, multe beneficii pe plan civil, spre exemplu internetul. Acum, fondul nostru pentru apărare ar trebui să elimine discrepanțele existente între Europa și alte regiuni. Vrem să susținem uh, inovațiile și investind în capacități și tehnologie de apărare, ce vom putea uh, să obținem? Vom uh, obține cu siguranță consecințe și în sectorul civil. Tocmai de aceea e important să lucrăm atât asupra cercetării, cât și asupra uh, capacităților. Tocmai de aceea efectele acestea de contagiune s-au intensificat în ultimele luni, șase luni. Există într-adevăr o discrepanță de vreo 25 până la 100 de miliarde de euro pe an din pricina uh, manierei în care sunt organizate licitațiile, ar putea, am putea economisi uh, banii uh, dacă ar exista o cooperare între statele membre. Știți prea bine, avem deja pro- propuneri legislative pe tema aceasta. Am demarat primul proiect pilot pe tema aceasta al apărării comune. Acum discutăm în continuare cu statele membre. N-am început uh, proceduri de infringement, dar discutăm cu statele membre. Și cred că lucrurile stau bine. Eu nu cred că eforturile noastre în această etapă de dezvoltare au fost uh, lipsite de sens, pentru că noi încercăm să stimulăm cooperarea v-am spus deja uh, că din perspectiva mea, uh, achizițiile comune vor fi marea, marea pro uh, problemă. Și uh, fondul nostru, până la urmă, vine cu obligația aceasta, cel puțin două companii din două state membre diferite. Uh, deci, iată, punem bani la dispoziție, dar obligăm uh, această cooperare pentru obținerea banilor. 500 de miliarde de euro sunt alocați uh, domeniului acestuia și cred că suma aceasta este suficientă pentru a stimula cooperarea. Am discutat de curând cu ministrii apărării uh, și uh, ei încearcă să se pregătească pentru această schimbare de uh, paradigmă. Industria cu siguranță este pregătită deja, dar oricum achizițiile comune trebuie să fie pregătite și noi vom uh, face în așa fel încât să stimulăm genul acesta de achiziții comune. Și cum facem lucrul acesta? Prin intermediul programului despre care vorbeam. După aceea Galileo și legătura dintre spațiu, apărare, IMM-uri în sectorul apărării. Galileo începe să se cristalizeze cu adevărat. Acest program este cel mai avansat din punct de vedere uh, tehnologic la nivel mondial. Acum Trebuie să introducem pe piață Galileo. Companiile încep uh, să folosească din ce în ce mai des datele produse de Galileo deci, și trebuie să sprijinim această utilizare, pentru că de câștigat uh, vor avea tocmai uh, companiile de la firul ierbii. După aceea, în ceea ce privește legătura dintre apărare și spațiu, uh, domnul Kohlicek spunea că industria din uh, uh, Cehia se teme de maniera în care vom aloca fondurile. Ei, să știți că eu sunt foarte, foarte conștientă de legăturile existente între aceste sectoare. Chiar ieri ne am cerut statelor membre și industriei să se, implică, să se implice mai mult în uh, aceste proiecte. Noi nu, noi nu vrem să forțăm uh, statele membre să finanțeze anumite proiecte. Statele membre iau decizia cu privire la programele care urmează să fie finanțate. Dar uh, deja încep să se creioneze niște idei. Și cum vă spuneam, ieri încercam, am încercat să arăt care e legătura între apărare și uh, spațiu. Interesul vis-a-vis -vis de această legătură există, Bineînțeles că vom încerca să promovăm și mai puternic programul nostru GovSatcom. Deci, depunem eforturi uh, și până nu primim proiecte, uh, sincer să fiu, nu văd niciun fel de pericol pentru uh, sectorul spațial sau pentru IMM-urile active în acest sector. V-am spus deja că va exista o parte a bugetului uh, alocată special IMM-urilor și după aceea uh, să știți că nu uităm uh, companiile mici din, din statele membre nici. Acestea sunt importante pentru proiectele de securitate cibernetică care tot apar în Uniunea Europeană. Aceste companii mici din statele mici membre, membre vor uh, beneficia atât de bugetul pentru uh, apărare, cât și de bugetul pentru uh, uh, spațiu, pentru politica spațială și vor profita de legăturile existente între aceste sectoare. După aceea, digitalizarea industriei, despre care vorbea doamna Toia. Mai întâi de toate, trebuie să aplicăm documentul nostru privind această temă. Trebuie să coordonăm mai bine, de asemenea, strategiile naționale digitale. Și tocmai de aceea avem nevoie de o strategie europeană în domeniul industriei. Și în cadrul acestei industrii trebuie să punem accent pe standardizare, de, să punem accent pe acele key enabling uh, technologies, acele tehnologii esențiale. Avem nevoie de um, autorități naționale care să se, să se concentreze pe anumite sectoare industriale. Aceste accente sunt esențiale pentru viitorul industriei europene. Și aici intră în joc și economia datelor. Trebuie să ne asigurăm că startup-urile noastre sunt lidere în domeniul uh, economiei datelor. Și iată, din nou ajungem la spațiu, pentru că datele Copernicus, etc., uh, vor uh, fi esențiale pentru startup-uri. Vrem să le oferim uh, acces gratuit la aceste date startup-urilor europene și nu doar lor, ci și cetățenilor. Și accesul acesta ar trebui să fie unul cât mai simplu cu putință. Haideți să trecem la mașini. Ce se întâmplă cu omologarea de tip ca urmare a deciziilor luate de subcomisia EMIS sau recomandărilor? Uh, probabil că ați citit scrisoarea pe care am adresat-o companiei Volkswagen. Deci e clar că trebuie să punem în aplicare niște măsuri clare. Propunerile noastre cu privire la omologare vor fi discutate în cursul unor trialoguri. Cred că chiar săptămâna aceasta vom începe dialogul tripartit, sau cel puțin noi am vrut asta. Au existat niște întârzieri, e drept. Am tot spus că e nevoie de o mai atentă supraveghere la nivel european. Dar, bineînțeles că statele membre trebuie să-și păstreze drepturile. După aceea, mașinile cu emisii zero. Vom primi uh, raportul uh, grupului de nivel înalt uh, Gear 2030 și după aceea vom uh, veni cu un pachet com- complex uh, pe tema bateriilor, dar și a infrastructurii de reîncărcare. Cu siguranță autoturismele electrice vor deveni mai ieftine dacă producția noastră crește, așa cum se întâmplă în China. E important ca industria noastră să rămână competitivă în uh, domeniul acesta. Deci vom lucra la aspectele acestea după propunerea din partea Gear 2030. Și acum la întrebarea doamnei uh, Van Brent să știți că lucrările continuă și anul acesta cred că vom reuși să reducem factorul de conformitate. Măsurile voluntare. Vorbeam la început despre măsurile voluntare ale industriei. Da, sunt bune, dar dacă industria se mișcă la fel de încet ca până în momentul de față Comisia Europeană se va vedea obligată să întreprindă noi acțiuni. Dar știți prea bine, cadrul juridic actual nu ne permite să facem progrese rapide. Avem la dispoziție doar procedurile de infringement care durează mult. În ceea ce privește obiectivul emisii zero în domeniul transporturilor, da, sunt de acord cu așa ceva la nivel european. După aceea, GRC. Într-adevăr, discutăm uh, cu uh, sau discut uh, cu comisarul Navracici pe tema aceasta. De fapt, mi-ați atras atenția asupra acestui subiect de mai multe ori și sper că în curând o să vă pot uh, răspunde că situația începe să se normalizeze. Știu că acesta este unul dintre punctele slabe ale activității noastre. Nu m-aș hazarda să vă dau uh, o dată pentru un răspuns cât se poate declar, dar sper că în săptămânile următoare situația de la GRC se va stabiliza. După aceea v-am spus deja că vom avea o inițiativă dedicată bateriilor alături de Franța, Germania și Suedia uh, uh, vom demara această inițiativă, bineînțeles ținând cont de uh, derogările pentru ajutoarele de stat. În ceea ce privește FTI, Fast Track to Innovation, bineînțeles că trebuie să ne apărăm industria, dar trebuie să ne asigurăm că măsurile pe care le întreprindem nu se întorc împotriva noastră. Să nu uităm că și statele membre dispun deja de o serie de uh, măsuri pe care nu le folosesc. Este vorba despre măsuri care vizează cadrul FDI. Vă amintiți cât uh, a durat totul în uh, contextul uh, crizei siderurgice. Toate acele măsuri de protejare a comerțului au fost, de protecție comercială au fost greu de impus și au implicat multe discuții. Bineînțeles, vor mai exista multe discuții pe tema aceasta. Există state membre care ne cer măsuri protecționiste, dar noi nu le agreem pentru că sunt tocmai măsuri protecționiste. Să știți că uh, cooperăm strâns cu uh, comisarul Malmström pentru a rezolva aceste probleme comerciale cu care ne confruntăm. Cam atât cred că vreau să vă spun. Doamna comisar, vă mulțumim foarte mult pentru prezența alături de noi sau prezența la ședința noastră astăzi. Vă mulțumim tare mult pentru răspunsurile acordate în, la întrebările noastre. Vă urez uh, mult succes numeroasele misiuni care vă revin, uh, misiuni care de altfel sunt absolut esențiale pentru viitorul economiei reale a Uniunii Europene. Iată, sunt o serie de teme de care vă ocupați dumneavoastră în cadrul Comisiei Europene și uh, de care ne ocupăm noi aici la Parlamentul European. In, industrie, cercetare, etc. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la ședința noastră de astăzi. Să nu uităm că mâine dimineața la ora 9 ni se va alătura comisarul Caniete. Uh, iată, o săptămână uh, încărcată pentru comisia noastră. Trei comisari în două zile vom ști totul despre programele uh, Comisiei Europene. Mâine dimineață la ora 9 ne reîntâlnim. Uh, acum avem ședința coordonatorilor. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezență.